poemes. The sitting is open. Good morning everyone. And today Bună dimineața tuturor. Astăzi este Ziua Internațională a Femeii și ordinea de zi